Vale, dale, dale. Señorías, vamos a empezar la, la reunión de hoy. Primer punto, aprobación de la agenda. No habiendo observaciones. O să începem ordinea de zi. Considerăm că dacă nu sunt observații, putem să considerăm această ordine de zi adoptată și acum trecem la procesele verbale. Uh, Eh, vă rog să vă uitați și dumneavoastră pe listă la punctul 2, o serie întreagă eh, de eh, materiale care merg de la 6 septembrie până pe 7 februarie. Dacă nu sunt observați, iarăși le considerăm de asemenea adoptate. Comunicări ale președintelui, alt punct. E vorba de președinție, de fapt. Astăzi vom aborda și vom decide uh, extinderea audierilor Parlamentului European pe un punct urgent este vorba de uh, intervenția băncilor centrale europene cu directorilor. Celelalte puncte sunt amânate pentru 20 și 8 februarie. După care, deci, uh, cred că este o neînțelegere în materie de notare. Uh, s-a adoptat pe 15 decembrie un corigendum între deputați. În conformitate cu articolul 216 al regulamentului, Comisia responsabile va trebui să examineze proiectul de propunere a acestui corrigendum și să-l supună Parlamentului. Nu cred că trebuie să discutăm aici despre procedură pe care o cunoașteți de altfel. Și trecem așa la punctul 4. Îi dau cuvântul direct domnului Ockerhalm, care este președintele Comitetului Consultativ European pentru Guvernanța Statistică. Domnul Ackerholm, așa cum știți, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că îmi dați ocazia. of tree that ESGAB is going to produce on the Mulțumesc, domnule președinte. Eh, e o posibilitate de a vorbi despre ultimile evoluții în legătură cu codul de conduită. Raportul nostru se bazează pe ce am făcut în ultimul an, se concentrează asupra eh, independenței profesionale, eh, analizează propriile resurse și angajamentele. În comparație cu primul raport, am încercat să ne întărim baza de informații și am făcut acest lucru în două modalități. Am transmis un chestionar instituțiilor Naționale de Statistică și, de asemenea, am uh, stat de vorbă cu o serie de grupuri de interes pentru a avea un punct de vedere din afară, impresiile acestora în legătură cu situația din punct de vedere al punerii în aplicare a codului. Nu suntem atât de impresionați uh, de ceea ce am văzut, trebuie să vă mărturisesc. În primul rând, uh, au fost o serie de progrese, însă rămâne încă mult de făcut înainte ca acest cod de conduită să fie pus în aplicare. Apoi, Institutele Naționale de Statistică nu au întotdeauna impresia că legislația uh, este respectată. Mai bine zis, că practica este în conformitate cu legislația. Și grupurile interesate au fost și mai critice atunci când au vorbit despre această situație. Totuși, eh, s-au făcut progrese. Până acum, cam 50% din acțiunile de îmbunătățire care au fost eh, identificate au fost puse în aplicare. Dar trebuie să vă spun că asta s-a întâmplat după câțiva ani de punere în aplicare. Pe uh, baza acestuia, ESGAB a făcut o serie de sugestii în legătură cu ceea ce este de făcut uh, în uh, continuare. Trebuie să continuăm cu implementarea formală, punerea uh, în aplicare formală, care este lentă. Trebuie de asemenea să schimbăm legislația în cazurile în care practica este în conformitate cu spiritul codului, dar legislația nu confirmă însă codul. Dar, mai presus de toate, ar trebui să avem un plus de transparență. Acest lucru este valabil pentru relațiile de lucru între instituțiile Institutele Naționale de Statistică și autoritățile publice. Acesta ar putea să fie un motiv al scepticismului în rândul uh, grupurilor interesate, pentru că, într-adevăr, există nevoia unei astfel de relații, însă Asta trebuie să fie diferențiată între afacerile, chestiunile administrative și chestiunile profesionale. Se pare că această distinție nu este foarte clară în multe cazuri. De asemenea, trebuie să fie un plus de transparență în ceea ce privește procedurile de numire uh, și uh, Uh, de demitere a unor autorități, a unor oficiali. Au existat cazuri în care a existat coincidență între schimbarea directorului general și schimbarea guvernului. Și cred că și o astfel de situație uh, trebuie analizată mai atent. De asemenea, ar trebui consolidat uh, rolul uh, Institutului Național de Statistică pe plan intern, în calitate de coordonator, asta pentru a ne putea îndeplini obiectivele și, de asemenea, ar trebui să ne gândim la introducerea unor SGAB-uri uh, pe plan național, așa cum prevede codul, așa cum s-a făcut și în cazul Franței și uh, Regatului Unit. Um, nu trebuie să uh, fii prea specialist în prognoză să nu-ți dai seama că avem o mare problemă. Pe de-o parte, avem o, o, o cerere tot mai mare pentru noi statistici, uh, ocuparea forței de muncă, schimbări climatice, energie, educație, sărăcie. Sunt foarte multe uh, subiecte care presupun noi date statistice. Pe de altă parte, uh, Uh, este o problemă cu toate bugetele în Uniunea Europeană și acest lucru, sigur, uh, va crea un soi de cămașă de forță uh, în multe domenii de producție de date statistice. Trebuie să se dea o mai mare atenție prioritizării. De asemenea, trebuie să dăm atenție finanțării noilor inițiative Trebuie făcut uh, tot ce este posibil pentru o sporire a eficienței și aceasta atât pe plan național, de asemenea, trebuie să se valorifice posibilitățile pe care activitățile transfrontaliere le oferă în această privință. Uh, ar trebui să reamintesc că economiile uh, viitoare au nevoie de investiții astăzi și Uh, acest uh, lucru poate să facă lucrurile mai dificile pe termen lung și anume să valorificăm uh, posibilitățile de un plus de eficiență. Pe partea calitate, se pare că acesta este domeniul în care s-a făcut cel mai puțin și ne-am întrebat dacă aceasta este o lipsă de angajament în acest domeniu ar trebui să se publice uh, rapoarte simplificate și armonizate privind calitatea. De asemenea, ar trebui să se facă să se pună la dispoziția populației declarații de calitate, pentru că și acest lucru pare să uh, fie o sursă de incertitudine în rândul uh, grupurilor interesate. În final, impresia despre calitate este decisivă pentru uh, fiabilitatea și credibilitatea uh, datelor statistice. În legătură cu ultimul grup în care am început să lucrăm, am încercat să identificăm noi probleme. De asemenea, vom analiza mai atent o serie de semne de întrebare care s-au uh, ridicat la nivelul uh, unor state membre. De asemenea, vom uh, uh, ține cont de experiența pe care am câștigat-o în activitatea noastră și vom face o evaluare a modului în care privim ESGAB, uh, ceea ce face și ceea ce ar putea sau ar trebui să facă acest lucru se va regăsi în raportul final care va fi pus la dispoziție la sfârșitul uh, toamnei. Cam atât am vrut să spun ca o introducere, domnule președinte. Vă mulțumesc. Sí. Carla. Thank you, Chairman. Since the... Carl Haglund. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbitorul are aceeași limbă ca și mine, deci am să vorbesc limba maternă în această dimineață. Până când uh, președintele își găsește uh, căștile, bună dimineața! Și vă mulțumesc pentru această prezentare, care însă, uh, sigur că uh, ne și îngrijorează într-o oarecare măsură. Însă e bine să aflăm că doriți să îmbunătățiți comunicarea, să, să o faceți mai clară, pentru că astfel noi, politicienii, vom putea să facem, să luăm decizii în mod responsabil pe baza recomandărilor dumneavoastră. Mă întreb de ce anume dumneavoastră personal uh, sunteți într-o poziție de, de așteptare, uh, pentru că noi trebuie să uh, acționăm deja. Sunt foarte multe lucruri de făcut în acest domeniu. Poate că ați putea să clarificați poziția aceasta dumneavoastră, pentru că noi avem nevoie de informații ca să putem să supunem uh, comisia la presiuni um, astfel încât să ia măsuri. Pentru a avea succes în acest domeniu, e absolut esențial ca cei care sunt responsabili de luarea deciziilor în statele membre să fie informați, să aibă informații de uh, actualitate și Sper că mai este timp să ne gândim un pic la aceste lucruri. Uh, ați putea poate să ne spuneți ce discuții au loc în Consiliu? Am și niște întrebări mai specifice. Lucrăm acum la pachetul privind guvernanța economică, pe care sunt sigur că îl cunoașteți. În acest context, a existat o, o idee care a circulat, care este inclusă în pactul de stabilitate și creștere actual. și anume posibilitatea de a impune niște sancțiuni, niște penalități pentru cei care refuză să-și corecteze greșelile. E vorba de noua, noua dimensiune macroeconomică a Pactului de Stabilitate și Creștere. Și noi, în Parlamentul European, reflectăm asupra uh, ideii unei penalități unice, anume o penalitate pentru acele țări care falsifică datele statistice, care transmit cifre eronate, date eronate, care apoi sunt utilizate de alte state membre. Cred că aceasta ar fi o modalitate de a aborda această problemă. Există o definiție clară a datelor falsificate, datelor false. Ce înseamnă această sintagmă? Sigur că e dificil să treci în legislație un, uh, un astfel de element uh, unele persoane au spus, bun, ce înseamnă date eronate, de exemplu? Ni se va impune o penalitate dacă trimitem date eronate. Ce înseamnă date eronate? Aș dori să știu părerea dumneavoastră, pentru că în principiu există un acord politic că ar trebui să se impună această idee. Întrebarea este pentru dumneavoastră dacă e posibilă punerea ei în aplicare, pentru că trebuie să avem o definiție foarte clară a ceea ce înseamnă date false, date eronate. Deci ar fi foarte util pentru munca noastră dacă, ar putea să, dacă ați putea să ne ajutați cu explicații. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, am să profit și eu de ocazie și să vorbesc suedez aici. N-am mai făcut acest lucru niciodată în Parlamentul European, dar vreau să încerc. Um, în ceea ce privește ultima întrebare pe care mi-ați adresat-o, cred că este foarte dificil. E foarte ușor să identifici uh, ce înseamnă raportare greșită. E foarte greu să spui dacă există o intenție în spatele acestei raportări sau nu. Uh, și cred că dacă se va pune în aplicare un sistem de penalități, atunci va exista o dezbatere eternă cu privire la existența potențială a unei intenții de a induce în eroare sau nu. Și dată fiind experiența ultimilor ani, am văzut în această perioadă că furnizarea de informații greșite poate să coste foarte mulți bani, pentru că se pierde foarte mult încrederea în politicile economice. Și cred că se va pune tot mai mult accentul pe această formă de, de raportare astfel încât pe viitor, dacă cineva este prins că a transmis informații greșite, atunci, atunci acest lucru se va dovedi foarte costisitor în ceea ce privește, de exemplu, costul creditelor. Va trebui să plătești mai mult pentru banii pe care îi împrumuți. Și mă întreb dacă aceasta nu ar fi oare o formă excelentă de a penaliza, de fapt. Există o, poate exista o penalitate administrativă în funcție de intenție. Asta e o chestiune separată. Piața nu, va, nu se va întreba dacă a existat o intenție rea sau nu. Piața va spune am fost duși de nas și vor reacționa în, în uh, circunstanțele uh, respective în ceea ce privește informațiile false. În ceea ce privește lucrurile pe care le pot face parlamentarii europeni, atunci când privim sistemul în întregimea sa, vedem că, pe de o parte, Există un set de elemente care se leagă de încredere, de fiabilitatea datelor venind de la institutele statistice și, pe de altă parte, încrederea în prelucrarea, în procesarea acestor date în, uh, um, la Eurostat și în serviciile comisiei. Dacă materialul de, de pornire uh, e prost, atunci Eurostat nu poate să-l îmbunătățească. E mai important ca materialul care vine din sursele naționale să fie cât mai fiabil posibil. Și noi avem convingerea în acest moment că, cu toate că întotdeauna se pot îmbunătăți lucrurile, credem că atenția ar trebui să se focalizeze în principal asupra activităților de la nivelul național. Și acesta este nivelul unde ne-am focalizat activitățile în ultimii doi ani, pentru a încerca să vedem dacă aranjamentele naționale sunt în concordanță cu uh, dispozițiile din acordurile noastre. Și ceea ce vedem e o evoluție pozitivă a lucrurilor. Însă avem în continuare îngrijorarea că punerea în aplicare practică e mult prea înceată și cred că Parlamentul ar trebui, ar putea, de fapt, să supună, să mențină presiunea politică în acest sens. Pentru că în cele din urmă e vorba de a, de a aplica o presiune politică pentru a se pune lucrurile în aplicare. Pentru că știm mai mult sau mai puțin ce trebuie făcut, dispozițiile există în acorduri, acum aceste acorduri trebuie să fie puse în aplicare în mod corespunzător. Am văzut în discuția privind guvernanța economică că se uh, acordă o mare atenție uh, sistemelor statistice pe viitor. Și aceasta este o evoluție pozitivă. E un domeniu în care Parlamentul European poate să uh, consolideze, să promoveze uh, progresele. Deci cred că și aici puteți să aduceți o contribuție. Cred că cel mai important lucru este că după ce am văzut ceea ce s-a întâmplat acum un an, ne întrebăm încă care sunt costurile costurile asociate unei raportări statistice greșite dacă ne gândim la cazul Greciei, de exemplu, vedem că aceste costuri pot să fie foarte mari. Din punct de vedere financiar, simplemente, señor presidente, quisiera, eh, quisiera aprovechar eh, para hacer... Ah, aș vrea să profit de ocazie pentru a introduce alte patru puncte de detaliu și pentru a vedea cum reacționați dumneavoastră la ele. Problema uh, Greciei uh, a pus în evidență un element pe care cu siguranță nu îl ignoram, anume că este vorba de statiștii care trebuie să fie demne de încredere pentru tot sistemul. În pachetul guvernanță există un amendament care prevede pentru țările cu statistici nefiabile o amendă. Deci e vorba de statistici demne de încredere. Vreau să folosesc acest termen pentru a institui aceste sancțiuni, că e vorba de amende sau orice alte forme de sancțiuni, ar fi de ajuns să se invoce teoria răspunderii obiective a relei funcționări a serviciilor publice. Dar, din contră, mai există un element, anume responsabilitatea politică. Responsabilitatea politică este cea a Eurostatului și trebuie să fie exercitată de Parlament. Răspunderea oficiilor naționale statistice și a guvernelor naționale nu poate fi uh, cerută de noi, deci nu există altă soluție decât amenda. Sunteți oare de acord cu această opinie sau uh, nu vi se pare potrivit? Vorbesc acum în uh, nume personal, însă o să repet ceea ce am spus. Știu, știind cum sunt uh, de multe ori puse în aplicare lucrurile în Uniunea Europeană, chiar dacă facem lucrurile să fie foarte stricte și aparent automate, experiența îmi spune că, în final, majoritatea lucrurilor se pun în aplicare în mod politic. Și pot să-mi imaginez foarte bine ca ceea ce mai târziu se va chema că s-au dat uh, informații false, se vor da tot felul de explicații uh, tehnice pentru uh, ca o scuză a greșelilor și ca o cerere de a renunța la impunerea de sancțiuni. Ideea mea este că ar fi foarte multe discuții, chiar dacă lucrurile par uh, simple. Ar fi mult mai greu de pus în aplicare decât de hotărâtă o asemenea chestiune. O să dăm cuvântul lui Callaghan și după care o să rugăm comisiei, o să rugăm comisia să uh, spună câteva uh, lucruri în legătură cu propunerea privind chestiuni uh, statistice. Mulțumesc, domnule președinte. Este mai ușor să pun întrebările în engleză pentru că vocabularul este în engleză. În primul rând, în ceea ce privește pe, uh, sancțiunile, amenziile pentru falsificarea datelor, uh, e mai degrabă o explicație și nu o uh, întrebare. Atunci când este vorba de aceasta, este uh, vorba aici de a putea dovedi că uh, s-a făcut o falsificare sau dacă țara în cauză recunoaște acest lucru. Uh, și atunci nu mai e nicio problemă dacă țara recunoaște că au existat o serie de probleme. Totuși vreau să vă întreb, pentru că dacă ne uităm la partea macro a pachetului de guvernanță economică, nu știu cât de mult îl cunoașteți, însă se bazează pe ideea că în viitor Comisia uh, va uh, monitoriza piața imobiliară, uh, soldul uh, contului curent, toate lucrurile care pot avea un efect asupra altor domenii și atunci, așa cum văd eu lucrurile, pentru ca Comisia să poată să tragă concluziile uh, corecte și să vedem într-un studiu dacă o țară are sau nu o problemă, atunci acest lucru depinde într-adevăr de uh, statistici bune, de cifre bune. După părerea dumneavoastră și acum vorbim în special de zona euro, dar în zona celor 27 credeți că avem astfel de cifre bune sau întregul semestru european se bazează pe uh, date bune? Credeți că avem astfel de uh, date? Domnule, uh, vreți să, vreți să reacționați? dar aș putea să fac un scurt comentariu. Cred, domnule președinte, că, în general, la acest nivel, statisticile sunt suficient de bune pentru a putea face o evaluare corectă. Pentru că, de fapt, noi analizăm imaginea de ansamblu macroeconomică și nu are importanță dacă contul curent este raportat la 5,5 eh, și el este de fapt 5 sau 6, ci ai suficient de bune informații pentru a uh, face o evaluare. Provocarea atunci când faci o evaluare bună și susțin acest gen de activități pentru că cred că ă, s-ar putea dovedi a fi utile, însă este foarte greu. Provocarea este uh, să poți să semnalezi uh, astfel de lucruri. E foarte greu atunci când ai o situație aparent bună din punct de vedere macroeconomică, trebuie să uh, te convingi pe tine și pe ceilalți că există o probleme. Cu câțiva ani în urmă, când aveau loc seminare în Bruxelles, oamenii uh, erau uh, invitați să vină să admire tigru celt. În această teorie Uh, ar fi trebuit să uh, se dea toate semnalele uh, de alarmă atunci, pentru că se crea o, un dezechilibru macroeconomic. Mulțumesc. Comisia dorește să intervină? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ați dat posibilitatea Comisiei să-și exprime punctul de vedere, și anume că suntem de acord uh, cu concluziile uh, din raportul Escabului. În plus, aș vrea să adaug la dezbatere de astăzi faptul că Comisia elaborează în prezent un document care va aborda o serie de chestiuni care au fost discutate în Comisie în această dimineață, inclusiv cum să sporim angajamentul Uh, de a avea uh, date de calitate în zone sensibile din punct de vedere politic. Ce să facem cu codul de conduită? Cum să asigurăm o mai bună aplicare a codului în statele membre? Pentru că, așa cum a spus domnul Ackerholm, acest lucru este o chestiune cheie cum putem să ne organizăm activitatea pentru a avea un control mai bun a uh, componentei uh, în amonte uh, a surselor de date. Cu ajutorul Parlamentului am primit competențe sporite anul trecut iar acum ne întrebăm cum putem să procedăm în practică și să controlăm uh, mai bine uh, componenta în amonte uh, a surselor de date. Domnul Simitis. O să vorbesc în, spani, în suedeză, că e limba mea maternă. Men det, det, jag är ledsen, jag är lite sen. Eh, jag beklagar det. Kvaliteten på, på statistiken som jag förstod här dacă am înțeles bine, această uh, înțelegere în anumite țări este destul de lacunară, pentru că uh, în țara mea, de exemplu, există foarte multe dificultăți în uh, colectarea statisticilor și în gestionarea unor anumite tipuri de indicatori. Atunci când încercăm, de exemplu, să măsurăm calitatea statistică. Ne putem da seama, chiar în țările care au cea mai bună tradiție statistică din lume, că lucrurile pot fi îmbunătățite tot timpul, că există niște lacune care pot fi constatate. Recent, la Parlamentul European s-a discutat mult despre calitatea statistică și s-a evocat o anume propunere astfel încât să existe o autoritate statistică. Știți și dumneavoastră că există anumite deficiențe în anumite țări și mă întreb, credeți că trebuie să existe niște consilii statistice, de fapt niște organe care să controleze statisticile la nivel european? Credeți iarăși că aceste consilii ar putea sau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 Any other question? Sunt și alte întrebări? Dacă majoritatea nu obiectează, uh, atunci suspendăm întâlnirea până la 10 și jumătate. O majoritate covârșitoare pentru această decizie.

Um, uh, Bun venit tuturor! Sunt sigură că toată lumea are o săptămână foarte plină. Avem patru zile de reuniuni de comisii. Deci toată lumea e împrăștiată în toate părțile. Acum avem pe ordinea de zi o audiere a domnului Peter Prat, pentru numirea sa ca membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene. După cum știți, Consiliul Ecofin, pe 15 februarie, a decis să-l recomande pe Peter Prat ca membru al Comitetului Executiv de la 1 iunie în acest an. Un mandat care va dura 8 ani de zile și conform articolului 283.2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul European numește uh, membrii Comitetului Executiv ai Băncii Centrale Europene. Avizul, a fost, uh, avizul favorabil a fost uh, emis în martie și acum PP-ul va decide asupra acestei recomandări. Numirea având loc pe data de 24 martie. Așadar, acum avem audierea și recomandarea va merge în plenară din partea Econ, din partea noastră, așadar, așa cum știți. I-am spus lui Peter că are 15, maxim 15 minute pentru um, discursul său introductiv. Mi-a spus că s-ar putea să nu dureze atât de mult introducerea. Nu vreau să mai lungesc vorba, cu toții aveți CV-ul dânsului și probabil că l-ați mai văzut, îl cunoașteți. Peter, ai cuvântul. Um, Bună dimineața, dați-mi voie să vă spun că este o onoare să mă aflu astăzi aici și îmi dau foarte bine seama de responsabilitatea funcției pentru care sunt propus. Este un lucru pe care nici nu trebuie să-l discutăm. Dacă ne uităm uh, retrospectiv la funcționarea zonei euro, se poate spune că a funcționat uh, satisfăcător având în vedere primul său obiectiv, stabilitatea prețurilor. Dacă ne uităm la numărul șocurilor care au afectat zona euro, cred că este remarcabil că uh, a fost atât de bine ancorat și acest lucru s-a dovedit a fi o valoare în gestionarea crizei financiare. Totuși, și cred că acesta este al doilea aspect pe care vreau să spun, criza financiară a evidențiat un număr de provocări ce trebuie uh, abordate urgent. Una dintre unele dintre aceste provocări nu sunt specifice zonei uh, euro, cum ar fi uh, stabilitatea financiară, asta este o problemă a tuturor băncilor centrale din lume, dar unele sunt specifice zonei euro, necesitatea de a consolida uh, guvernanța economică în zona euro. Unele provocări au natură tehnică, altele sunt uh, politice și cred că Parlamentul European joacă un rol uh, cheie în această privință. Aș dori să uh, evidențiez trei uh, priorități legate de stabilitatea financiară, guvernarea zonei euro și măsurile excepționale care, de politică care au fost luate de la începutul crizei financiare. Deci prima provocare. Prima provocare este uh, esențială, relația între politica monetară și stabilitatea financiară. Cred că trebuie să dezvoltăm în continuare și să profităm de analiza uh, din cadrul pilonului 2 uh, BC, în special uh, dimensiunea credit. Sigur că acest lucru pare foarte tehnic, dar în practică este de natură politică, pentru că trebuie să monitorizăm ciclul creditului. Cum evoluează acesta în economiile noastre? Acesta este primul punct. Cred că este cheie să avem o înțelegere mai bună a rolului sectorului financiar în mecanismul de transmitere reglementare a politicii monetare. Apoi, um, instrumente de politică macroeconomică sunt uh, elaborate. Este important să vedem cum interferează cu politica monetară și să definim uh, clar responsabilitățile diferitelor autorități implicate. Cred că acest lucru este foarte important. O a doua provocare cu care ne confruntăm este guvernanța zonei euro. Așa cum uh, criza a evidențiat, Uh, faptul că politica uh, monetară și uh, economică este prea slabă. Ca bancher central, nu numai ca un cetățean european, ci ca bancher central, Aș dori să salut inițiativele pe care Parlamentul European și această comisie le-a întreprins pentru a consolida partea economică din Uniunea Economică și Monetară. Uh, fără îndoială, cadrul uh, consolidat al guvernanței economice este necesar. Reforme uh, structurale, corectarea dezechilibrelor la nivel național au fost insuficiente pentru ca Uniunea Economică și Monetară să evolueze lin. Sigur, în vremuri liniștite nu au fost uh, probleme, dar uh, în momente de criză toate aceste probleme uh, apar mai pregnant. Sunt convins că Uh, avem uh, nevoie de un uh, pas semnificativ înainte. Așa cum am spus-o, factorul cheie pentru succesul acestui salt este aderarea cetățenilor europeni și asta nu este valabil numai pentru Parlamentul European, ci pentru toți decidenții politici și pentru autorității băncilor centrale să aibă adeziunea cetățenilor Asta implică faptul că relația între uh, BCE și alte autorități, nu numai cele de supraveghere, miniștrii de finanțe, parlamente, va fi uh, o problemă cheie. Trebuie să intensificăm aceste relații. În toate aceste schimbări de guvernanță este extrem de important ca BCE-ul să rămână independent uh, în cadrul mandatului său bine definit. Deci trebuie să fim foarte atenți la Uh, chestiunea mandatelor uh, imprecise uh, ale diferitelor autorități. De asemenea, trebuie să ținem cont de noul context de, de guvernanță care implică un număr de discuții intense între diferitele autorități, însă în același timp trebuie să păstrăm responsabilitățile cheie ale diferitelor autorități la nivelul celor stabilite. Apoi, normalizarea politicilor monetare. După cum știți, Uh, această zonă se uh, reface după o criză economică și financiară, însă uh, la un anumit moment dat BCE-ul va readuce ratele dobânzilor la nivelul existent anterior. Crearea unui calendar potrivit pentru aceste acțiuni este o provocare pentru autorități, mai ales în mediul actual uh, care este încă uh, caracterizat de incertitudini și puncte slabe. Sunt uh, convins că pentru toate aceste provocări cu care se confruntă BCE-ul, procesul de decizie la nivelul colegiului și uh, personalul uh, cu un alt uh, profesionalism constituie niște valori pe care trebuie să ne bazăm. Cred că este foarte important, date fiind uh, provocările tehnice, să ne bazăm pe colegii noștri de la băncile centrale, la nivel național. Cariera mea profesională s-a axat pe măsuri financiare și economice și am lucrat ca uh, funcționar uh, în băncile centrale. Am fost profesor de economie la Universitatea Liberă din Bruxelles iar cursul de bază se referă la uh, chestiuni bancare, etica uh, profesională. Și o să uh, mă întorc acum la sectorul pe care l-am uh, condus ca uh, economist uh, șef în Belgia și la cultura bancară între bănci. Între 1999 și 2000 am fost uh, șef uh, la Ministerul de uh, Finanțe, apoi am răspuns de stabilitatea financiară și supravegherea infrastructurilor financiare și sistemelor de plăți. Sunt membru al Consiliului de Administrație al Autorității de Supraveghere Integrată lucrez acum la integrarea băncilor și supravegherii în ceea ce se numește modelul Twin Peaks. Un lucru greu de făcut pentru că obiectivul este de a îmbunătăți supravegherea băncilor. Nu e vorba de schimbarea contextului instituțional, dar uh, al complexului de supraveghere al instituțiilor financiare și asta cu resurse res, uh, scăzute. În ultimii 10 ani am făcut parte dintr-o serie de comitete și comise internaționale și am fost implicat în adoptarea deciziilor în ceea ce este chestiuni cheie de reglementare. Cred că am cunoștințele tehnice și experiență în domenii de politică publică, uh, bănci centrale, reglementare financiară, însă ceea ce este important pentru mine este, cred că înțeleg foarte bine diferitele culturi profesionale. Uh, supraveghetorii băncilor centrale, miniștrii de finanțe și uh, cadrele universitare. Și sunt gata să răspund la întrebările noastre. Uh, Mulțumesc foarte mult, Peter. Îmi cer uh, scuze față de interpret, o să încerc să fiu uh, mai lent în uh, momentul în care voi uh, da răspunsurile. Da, spune președinta, unii dintre interpreți sunt puțin neliniștiți. Avem uh, Uh, câteva întrebări aici și timp de 5 minute. Prima întrebare, Jean-Paul. Mulțumesc, doamna președintă. Vă rog să fiți sigură că o să fiu foarte scurt. Am ascultat toate explicațiile tehnice. Vreau să pun o întrebare domnului Pret pentru a afla de ce a candidat la această funcție. E o problemă destul de dificilă, deoarece are legătură cu personalitatea mea, e o chestie foarte personală. Pot să vă spun numai că atunci când Ecofin și Ministrii de Finanțe mi-au propus, să spunem în unanimitate, această funcție, mai mulți prieteni mi-au trimis mail-uri și uh, m-au invitat să sărbătorim evenimentul. Am răspuns că mai întâi procedura nu era încheiată. Și uh, al doilea lucru, sentimentele, emoțiile pe care le resimțeam nu erau niște emoții uh, de fapt, erau numai uh, sentimente de amplă responsabilitate, de angajament în fața ceea ce uh, pentru mine a constituit timp de o viață un ideal european. Deci nu este vorba de sentimentul de a merge să sărbătorești cu prietenii așa ceva. Este numai un sentiment de puternică responsabilitate și asta am rămas oarecum rece față de aceste evenimente care reflectă de fapt cu putere răspunderea pe care o simt față de o asemenea funcție. Acum, la Frankfurt nu e nimic necunoscut pentru mine pentru că acolo mă duc de vreo 10 ani la Banca Centrală Europeană și pentru mine asta face parte din continuitatea funcției de bancher central. E ceva natural, dar sunt provocări foarte importante pentru sistem și simt astfel o puternică responsabilitate față de funcția respectivă. Mulțumesc oricum pentru întrebare care a fost foarte dificilă. Președinta, mulțumesc foarte mult. Uh, următoarea întrebare, Udo. Mulțumesc, Sharon. Domnule Prat, de săptămâna trecută trăim o situație nouă, de când statele euro s-au pus de acord asupra unui mecanism permanent de stabilizare pe care să-l introducă, un mecanism care ar trebui să consolideze moneda euro, care ar trebui să prevină crizele și dumneavoastră ați vorbit în introducere despre faptul că politica monetară a fost supra-solicitată și Banca Centrală Europeană a fost supra-solicitată pentru că politica a lăsat-o mult prea mult singură în ultimii ani. Acum avem un nou mecanism de stabilizare care ar trebui să uh, intervină și în piața primară în ceea ce privește creanțele. M-ar interesa diviziunea muncii între Banca Centrală Europeană și acest nou mecanism pe care dorim să îl uh, creăm pentru a stabiliza moneda euro pe termen lung. Cine ce rol are și unde se cuplează activitățile celor doi actori? Mulțumesc! Will answer in English. Uh, o să răspund în limba engleză. Discuțiile nu sunt finalizate, desigur, așa încât o să răspund în funcție de ceea ce știu și ceea ce simt eu este clar, așa cum ați uh, repetat, politica monetară a fost supra-solicitată și cred că este important să uh, dezvoltăm noul mecanism care ar da posibilitatea băncilor centrale să se axeze pe uh, ceea ce înseamnă stabilitatea prețurilor. Cred că acest lucru este discutat. Dar asta explică faptul că BCE-ul, președintele acesteia, și-a exprimat punctul de vedere că flexibilitatea pentru mecanismul de stabilitate europeană ar trebui să fie cât se poate de mare. Asta nu înseamnă că uh, ar invita acest SM să utilizeze aceste competențe, însă trebuie să se acorde flexibilitate. Uh, este clar o legătură uh, cu uh, ceea ce s-a dat posibilitatea uh, băncii centrale europene să intervină pe anumite piețe, este clar că acest uh, mecanism uh, uh, trebuie să intervină în aceste măsuri neortodoxe. Ministrul de, se intervine între ministrul de finanțe și bănci este important să tragem această concluzie, însă, pe de altă parte, mesajul care se transmite este că ESM ar trebui să fie o zonă destul de largă pentru ca instrumentul să-și uh, facă această funcție. Dacă nu, uh, SM-ul va fi supra-solicitat. Alt punct pe care l-ați menționat este faptul că atunci când uh, intri mai adânc, este greu să găsești echilibru necesar. De aceea e vorba de această solidaritate în zona euro, dar și uh, regimul de stimulente trebuie să fie potrivit, astfel încât să existe un echilibru între uh, în solidaritate și responsabilitate. Și de aceea spunem că nu este vorba numai de o chestiune tehnică, ci o discuție uh, politică. Găsirea Uh, stimulentelor necesare, echilibrul între uh, solidaritate și stimulente este vitală. Vreau să repet în acest context că atunci când uh, ne uităm la toate aceste discuții politice în final, și asta am spus-o în introducere, trebuie să ne asigurăm că Uh, cetățenii europeni simt că uh, aceste lucruri le aparțin, pentru că alminter ajungem la această situație uh, de impunere a hotărârilor de sus în jos. Deci cetățenii trebuie să se regăsească aici și aceasta este un domeniu în care Parlamentul joacă un rol important. Acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit. Este de asemenea important și pentru BCE, pentru că BCE-ul trebuie să monitorizeze stabilitatea stabilitatea uh, prețurilor uh, și acest lucru a fost afectat uh, de criza economică care a impus o serie de măsuri temporare. Președinta, mulțumesc. Următoarea întrebare de la ALDE. Bună ziua, domnule Prat. Vreau să vă pun o întrebare. Aveți un sistem. Am citit în uh, textul dumneavoastră că există din partea cetățenilor o anumită viziune asupra băncii centrale pentru a susține independența acesteia, pentru a face astfel încât obiectivul de inflație să fie respectat. Trebuie să avem însă grijă și am remarcat acest lucru în legătură cu uh, staful uh, băncii centrale. Mă întreb cum am putea face ca uh, decalajul care există între percepția inflației și inflație să fie redus. Cred că Europa a reușit ceva major anume să impună o anumită disciplină în materie de inflație, dar practic pe teren constatăm că lucrurile nu sunt chiar așa și mă întreb dacă putem să imaginăm aceste lucruri, să, să le îmbunătățim. Ce credeți dumneavoastră? Mulțumesc! Atunci când puneți o întrebare de genul acesta publicului, uh, în legătură cu anticiparea inflaționistă, răspunsul nostru este în general de natură să vă liniștească, într-un sens diferit. Când e vorba de contradicția care apare atunci când puneți dumneavoastră înși vă întrebarea cetățenilor, să constatați că există reacții diferite față de cele care ies din uh, anchete. Uh, care este sentimentul dumneavoastră cu privire la creșterea prețurilor. E păi bun, uh, avem anchete destul de regulate ca dată și sunt niște semnale cât se poate de preocupante, dar aceste semnale nu corespund reacției atunci când întrebăm cetățenii direct. Cum se pot reconcilia cele două aspecte? După părerea mea, la nivelul cetățeanului există o confuzie între puterea de cumpărare, așa se numește, și uh, relația cu salariul meu, remunerația mea, coșul meu de uh, bunuri și servicii pe care le pot uh, procura. Deci există o confuzie între evoluția nivelului general al prețurilor, unde barometrul, uh, o imagine destul de, de pozitivă, aș spune, și uh, cealaltă imagine a evoluției puterii reale de cumpărare, a salariilor reale. În ultimii ani, în ultimii doi ani, de exemplu, dar mai mult, uh, de mai mult timp, de vreo 10 ani, uh, la o creștere a inegalităților între venituri și asta conduce adesea la o percepție, cel puțin pentru o bună parte din populație, că puterea de uh, cumpărare nu crește, chiar dacă, de fapt, nivelul prețurilor crește foarte puțin. E o confuzie între salariul real și uh, evoluția nivelului general al prețurilor. În diferitele bănci centrale am încercat să examinăm de altfel dacă există mari deosebiri între indicii de prețuri din diferite țări, fie uh, din punctul de vedere al consumatorului, fie din alte puncte de vedere și diferențele sunt foarte mici, dar cred că merită să se elaboreze în fiecare uh, perioadă cât mai des posibil evaluarea acestui raport mai ales, să zicem, în ceea ce privește produsele alimentare care sunt mai importante ca pondere față de celelalte bunuri, sau creșterea prețurilor alimentare care mai ușor de perceput de către populație, practic avem sentimentul că așa cresc mai mult prețurile decât indicele mediu care se referă la ansamblul populației. Merită, deci, să facem căutări cât mai mult și să informăm cât mai mult populația. Președinte, mulțumesc foarte mult acum uh, din partea ECR. Ok. Mulțumesc. Vreau să vă salut uh, uh, prezența aici și am apreciat contribuțiile dumneavoastră în trecut uh, în Parlament pentru înțelegerea chestiunilor legate de criza financiară. Predecesorul uh, dumneavoastră a fost recent în această comisie pentru a uh, discuta problema Uh, lichidităților uh, din punct de vedere al uh, Băncii Centrale Europene și a existat un raport ulterior care a vorbit despre rolul BCE în supravegherea urmă, autorităților de supraveghere. Vrem să știm care este rolul pe care trebuie să-l joace Banca uh, Centrală Europeană, astfel încât CCP-ul să ducă uh, la bune rezultate. După cum știți, sunt uh, implicat în discuții prin Comitetul de Sistemelor de Decontări și de Plăți de la Basel, CPSS, și sunt implicat în aceste discuții. Weekendul trecut am discutat chestiunea pe care uh, ați menționat-o aici și discuțiile nu sunt finalizate. Dați-mi voie să spun uh, acest lucru. Ați văzut uh, în CV-ul meu, sunt supraveghetor al infrastructurilor de plată și de decontare de compensații. Așa încât în mandatul Băncii Centrale avem un interes uh, vital în funcționarea uh, adecvată a infrastructurilor așa încât spunem că vrem să fim implicați în elaborarea, ceea ce a fost cazul în trecut, a unor standarde, norme pentru toate infrastructurile financiare, plăți, sistem de, uh, de contare și de compensare și uh, mesaje pentru banca, uh, piața interbancară. Și am fost implicați în comite, uh, comisii uh, internaționale Uh, și uh, cred că vrem să menținem această activitate. Am spus uh, în prezentarea introductivă că cunosc o serie de culturi de afaceri dacă vedeți bancherii care se implică în uh, infrastructurile financiare, trebuie să vă spun că această activitate diferă de alte activități. Este uluitor când vezi. Cultura uh, băncii centrale este ca o cultură militară, pentru că vrei să te asiguri că sistemul funcționează 24 de ore din 24, așa încât uh, avem planuri de continuitate a afacerilor care au fost elaborate de-a lungul anilor, pentru că răspundem în primul rând ca sistemul de plăți să funcționeze fără niciun fel de probleme. De aceea, supravegherea infrastructurii plăților este foarte importantă uh, pentru a veni în întâmpinarea problemelor pe care le-ați uh, menționat. A doua întrebare se referă la uh, dispozițiile privind lichiditățile. Și știți că, pe de-o parte, se spune că CCP-urile au nevoie de lichidități în împrejurări excepționale. Toată lumea recunoaște acest lucru, însă în ce uh, măsură se poate ex ante uh, să se menționeze condițiile în care uh, se obțin astfel de lichidități. Uh, pentru că CCP-urile uh, trebuie să fie foarte rezistente din punct de vedere al uh, lichidităților. Dacă nu, uh, băncile centrale îți oferă linii de lichidități. Aceste instituții, CCP-urile, nu uh, fac o schimbare la scadență. Uh, mulți dintre colegii mei consideră că ar trebui să fim foarte atenți să nu transformăm CCP-urile în bănci. Și nimeni nu este de acord cu acest lucru, evident colegii mei consideră că trebuie să avem un scop limitat Uh, un, sta un statut limitat și unii spun nu este necesar. Trebuie să ne asigurăm ca uh, furnizarea de lichidități în condiții excepționale să aibă loc și să existe contextul operațional care să permită acest lucru. Dar nu trebuie să tratăm CCP-urile ca uh, o și ca o bancă. Discuțiile însă continuă, așa cum am spus. Însă, în condiții excepționale, CCP-urile ar putea să aibă nevoie de lichidități. Întrebarea este, este vorba de o rutină, în ce măsură există dispoziții uh, ex ante și apoi uh, avem uh, furnizarea de lichidități. Alți colegi spun că CCP-urile care uh, se ocupă de moneda euro trebuie să fie localizate în țările acolo unde se pot da euro uh, pentru a oferi lichidități. Această chestiune poate să fie tranșată prin uh, aranjamente între uh, băncile centrale. Dacă un CCP este în Londra, poate să existe un swap, de, un swap valutar Uh, în condiții uh, excepționale. Uh, aceasta este esența dezbaterilor, dar Probabil că și dumneavoastră vă veți implica în astfel de uh, discuții. Ultima întrebare, formată din trei întrebări, de fapt, uh, a fost legătura între ESMA și băncile centrale. Cred că trebuie să există relații uh, puternice între cele două, pentru că infrastructura lor este europeană sau internațională. V-am spus anterior că uh, cred că cele două autorități trebuie să se implice și trebuie să colaboreze uh, ele trebuie chiar să colaboreze, nu spun mai consultări și cooperare. Știu că are loc o discuție în Parlament uh, care să arate dacă colegiile uh, sunt mai puternice sau nu, sau dacă ESMA ar trebui să aibă competențe sporite. Însă, în final, dacă ceva uh, nu merge ca lumea într-un CCP, atunci autoritatea națională are responsabilitatea principală în rezolvarea crizei. Asta este esența răspunsului la întrebarea dumneavoastră. Trebuie să recunoaștem că ESMA are competențe sporite împreună cu Banca Centrală Europeană în această privință, însă în același timp trebuie să găsiți un sistem, un sistem în care autoritățile naționale să fie și ele implicate, pentru că și ele au responsabilitate în momente de crize inclusiv uh, banca centrală uh, care uh, oferă, furnizează lichidități unei uh, CCP în condiții uh, neprielnice. Preocuparea mea este că uh, termenul uh, 2012 uh, în care uh, se va la sfârșitul anului 2012 uh, este uh, uh, termenul care este foarte Uh, greu de uh, realizat, unii cred că este fezabil, însă ideea uh, domeniilor care vor intra uh, în responsabilitatea CCP-urilor uh, este foarte greu de uh, tranșat. Știți, trebuie să schimbăm oarecum peisajul de ansamblu. Uh, sunt multe chestiuni care trebuie controlate, nu este ușor de făcut, este o provocare majoră, după cum știți. Thank you. I allowed a long, quest, a long answer because that was a complicated question and some of, the, some of the others have been brief. Mulțumesc pentru acest uh, răspuns. Uh, din partea verzilor nimeni... Gue? Godfrey. Uh, domnule președinte. Domnule Pratt, la început am avut tratatul de la Maastricht. Criteriile monetare pentru cei care ar fi vrut să se uh, alăture la momentul respectiv și uh, până la urmă anumite criterii au fost eliminate. Avem acum cumpărarea de datorie suverană pe piața secundară, care s-ar putea spune că este o datorie suverană de tip subprime, ceea ce e o chestiune destul de suspectă în lumina tratatului de la Maastricht. Și toate, tratatul de la Maastricht este numit eh, ca fiind mandatul electoral de a acționa, adică faptul că guvernele au semnat acest eh, tratat, eh, e bine, tratat care este complet defunct în momentul de față. Nu puteți să admiteți, nici măcar față de dumneavoastră, faptul că acest experiment a eșuat așa cum ne așteptam și să ne spuneți care este planul B, dacă aveți un plan B. Let, let me say the, the following about... Dați-mi voie să vă spun următoarele lucruri despre măsurile neconvenționale pe care băncile centrale le-au luat în întreaga lume, nu doar în zona euro. Dacă vă uitați la dovezile existente, veți vedea că balanțele contabile ale băncilor centrale au crescut foarte mult și dacă vă uitați la partea de active din aceste balanțe, din aceste bilanțuri contabile, să ne uităm, de exemplu, la America, veți vedea cumpărări, achiziții directe masive pe piața secundară de produse structurate și de produse uh, imobiliare. Știu că dumneavoastră vă referiți la zona euro, dar vreau să ofer această perspectivă. Am avut o criză financiară enormă și una dintre băncile centrale, din păcate nu și Banca Centrală Europeană, multe bănci centrale au fost cumpărători uh, cheie pe piața secundară a valorilor uh, mobiliare și a fost foarte greu să se fixeze prețul produselor. E foarte clar că pentru o parte foarte limitată a bilanțului contabil al BCE, cuprinde creditarea uh, oferită uh, instituțiilor financiare uh, în uh, schimbul unor garanții. Uh, situația este diferită față de situația Băncii Angliei sau de uh, Rezerva Federală din America. Deci mă bucur, că, mă bucur foarte mult că în zona euro nu a trebuit să mergem în această direcție. Sigur că ideea inițială a fost că într-o zonă cu o politică monetară unică aveam acest mecanism, așa numit mecanism de transmisie. Atunci când fixezi rata de schimb, trebuie să vezi felul în care ea se transmite în întregul sistem. Și adevărat că mecanismul de transmisie pentru, nu, nu a funcționat în cazul mai multor țări. De aceea uh, a fost necesară intervenția temporară a băncii centrale și de aceea avem Fac trimitere aici la uh, uh, întrebarea lui Udo de mai devreme. De aceea este absolut esențial ca ban- pentru Banca Centrală Europeană ca mecanismul european de stabilitate să fie uh, pus în aplicare și să fie extins. Și dacă ne uităm la statele care sunt afectate, vreau să insist că atunci când ne uităm la aceste operațiuni, sigur că ele implică și riscuri. Riscurile privind bilanțurile contabile uh, sunt, uh, dacă privim în perspectivă, foarte limitate și aceste programe, aceste programe au o natură temporară. Întrebarea colegilor mei de la Banca Centrală Europeană referitor la discuțiile de la ECOFIN se leagă tocmai de această întrebare pe care o adresați și dumneavoastră. Mulțumesc! Cred că nu e nimeni aici din partea deputaților neafiliați, așa că dau cuvântul lui Werner Langen. Mulțumesc. Domnule Pret, aveți uh, o experiență îndelungată la Banca Națională a Belgiei și acum urcați o treaptă mai sus în ceea ce privește uh, cumpărările prin credite, v-ați exprimat deja. Eu am o altă întrebare. Care e părerea dumneavoastră față de stabilitatea prețurilor și legătura cu alte obiective, cum ar fi ocuparea de plină, um, promovarea creșterii economice. Cum vedeți de evoluția dobânzilor în acest sens, în ceea ce privește uh, stabilitatea prețurilor și cum, care e poziția dumneavoastră față de pactul pentru euro? Mulțumesc, domnule. Prima întrebare. Am crezut că nu veți intra în această chestiune tradițională, tradițională între uh, stabilitatea prețurilor și alte obiective, cum ar fi creșterea și ocuparea. Eu am crezut că dezbaterea mai dificilă astăzi va fi legătura dintre stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară, o nouă dimensiune a politicii monetare, care încearcă să vadă în ce măsură stabilitatea prețurilor este suficientă. Dacă ne uităm la diferența dintre ciclul de afaceri și ciclul financiar. Sunt două lucruri diferite. Ciclurile financiare pot fi foarte lungi. Deci nu cred că în ceea ce privește legătura dintre stabilitatea prețurilor și ocupare și creștere, pot să spun multe lucruri noi. Cred că este esențial ca obiectivul stabilității prețurilor, care este obiectivul tratatului, să fie atins. Vedem foarte clar astăzi că atunci când așteptările privind inflația sunt stabile, acest lucru oferă un mare spațiu de manevră băncii centrale care să poată să utilizeze instrumentele care să susțină ciclul afacerilor. Dar acest lucru e uh, condiționat de realizarea primului obiectiv. Să ne imaginăm, nu doar în zona euro, ci și în alte regiuni, să ne imaginăm dacă, să ne imaginăm situația în care previziunile privind inflația ar fi mult mai ridicate atunci când băncile centrale încer, începeau să folosească măsurile neconvenționale. Uh, Eh, noi nu suntem în această situație și de aceea Banca Centrală a putut să susțină economia prin măsuri neconvenționale. Sigur că există și limite ale acestor acțiuni, dar este de o foarte mare importanță că atunci când intri în politici neconvenționale cerute de evenimente, credibilitatea politicii monetare este uh, foarte bine uh, simțită de populație. Și fac trimitere acum și la întrebarea lui Silvi Gular. Uh, Trebuie să avem grijă care este percepția oamenilor privind previziunile de inflație și uh, chestiunile privind puterea de cumpărare. Oamenii simt aceste lucruri. Dacă ne uităm la evoluția salariilor, de exemplu, vedem că previziunile de inflație sunt bine ancorate și în acest domeniu, dar sunt uh, conștient de dezbaterea din uh, Germania cu privire la negocierile salariale. Aceasta este dezbaterea, dar nu văd nimic nou în această dezbatere. Ceea ce mă îngrijorează pe mine personal mai mult este legătura dintre obiectivul stabilității prețurilor și stabilitatea financiară. Pe termen lung, cele două uh, converg, sigur. Pentru că veți spune, dacă există o bulă de creditare, de exemplu, chiar dacă astăzi rata de inflație este scăzută, în momentul în care această bulă explodează, mai târziu va avea un impact, impact asupra nivelului prețurilor. Veți ajunge la deflație, de exemplu. Uh, pot să fie mai multe scenarii. Deci există o legătură pe termen lung între stabilitatea prețurilor, așa cum o privim astăzi, pe un orizont destul de, într-un orizont destul de scurt, și stabilitatea financiară. Sigur că întrebarea se pune atunci când trebuie să alegi într-o situație anume. De exemplu, prețurile activelor, prețurile imobiliare sau dezvoltarea creditelor să fie înfloritoare și în același timp nu Uh, se întâmplă nimic special cu inflația, nu doar pe termen foarte scurt, ci și pe uh, un termen mediu de 1-2 ani. Și atunci începe să apară o tensiune între cele două obiective. Cred că instituția pe care avem astăzi, Banca Centrală Europeană, cu mandatul său, încercând să utilizeze mai bine metoda pe doi piloni pe care o avem în cadrul nostru monetar, deci luând în considerare și creditele, Cred că acest cadru este unul robust și trebuie să fie menținut. E adevărat și că băncile centrale sunt uh, uh, incluse în uh, Comitetul European pentru Riscuri Sistemice, care se reunește vineri. Dar cred că ceea ce e important e că Banca Centrală Europeană să fie independentă, independența să fie respectată, dat fiind faptul că ea intervine în multe chestiuni, cum ar fi stabilitatea financiară. Uh, deci acestea sunt aspecte pe care va trebui să le analizăm cu atenție, dar e clar că Banca Centrală are obiectivul stabilității prețurilor și se poate utiliza cadrul existent pentru a întreprinde măsuri, dacă sunt necesare, privind prețurile activelor. Dar aceasta e o mare provocare, după cum am spus și în introducere. Și pactul euro. V-a întrebat și despre pactul euro. Ați putea foarte pe... Nu mai avem mult timp. Da, Pactul pentru moneda euro cred că este un pas în direcția cea bună, dar cred că mai sunt multe elemente tehnice care trebuie să fie clarificate. Impresia generală a bancherilor de la băncile centrale e că regulile nu sunt suficient de stricte, de severe în pact. Nu există o automaticitate a procesului. Nu este automatismul procesului nu este suficient de puternic, dar, în același timp, reguli care au un automatism al sancțiunilor funcționează bine numai dacă ai susținerea cetățenilor. Pentru că foarte repede se poate cădea într-o relație populistă. Deci cred că ar trebui să mergem în această direcție. Un automatism mai mare al măsurilor corective, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că uh, populația își asumă aceste aspecte și acest lucru este din nou o provocare. Mulțumesc. Bernd Lange. Ați menționat deja de mai multe ori că cetățenii trebuie să-și asume această răspundere. Dar tocmai unul dintre elementele constitutive ale Băncii Centrale Europene este independența sa. Cum vreți să măsurați uh, părerea cetățenilor fără să vă îndepărtați de independență? Nu cred că sunt două părți ale răspunsului. Cred că Banca Centrală este răspunzătoare organismelor politice, Parlamentul European, de exemplu. Și cred că e foarte important, deci, ca Banca Centrală Europeană să explice, să vă explice dumneavoastră, de ce dăm o importanță atât de mare unor reguli mai severe, mai stricte în, uh, pentru politicile fiscale, de exemplu, politicile bugetale. Dar uh, dumneavoastră sunteți reprezentanți ai cetățenilor și dumneavoastră trebuie să acceptați până la urmă aceste politici. Deci nu văd de ce acest, această acceptare ar uh, influența independența. O altă chestiune este că Banca Centrală Europeană trebuie să le explice cetățenilor de ce insistă atât de mult asupra automatismului regulilor sau o implementare, o punere în aplicare foarte strictă a Pactului de Stabilitate și Creștere. Bine, Liam. Oui, merci. Um... Președintele Băncii Centrale Europene este pe punctul de a pregăti spiritele pentru, a o, pentru o creștere a, a ratei dobânzilor în legătură cu evoluția pieței materiilor prime. Este vorba de o inflație prin costuri, nu o inflație cu origine monetară. Credeți, deci, că o politică monetară mai fermă în aceste condiții este o politică pozitivă față de evoluția costurilor sau uh, riscă cumva din contră să distrugă creșterea la, în momentul în care este, asistăm la o reluare fragilă și însăși Banca Centrală face apel la rigoare bugetară precum și la rigoare salarială, deoarece Jean-Claude Trichet a spus că o creștere a salariilor ar fi o eroare. Deci, practic, acum rigoarea monetară, rigoarea bugetară, rigoarea salarială trebuie să ne conducă noi, guvernele, practic, deoarece guvernele angajează Europa, către o politică economică uh, în mod excesiv uh, prohibitivă, deoarece uh, încă nu s-a ajuns la o evoluție normală a uh, economiei din țările noastre. Care va fi poziția dumneavoastră în directorat atunci când se va discuta despre o uh, întărire a acestor politici? Nu vreau să uh, fac altceva decât să comentez abordarea problemei. Primul nostru punct este legat de o ofertă în legătură cu o, un șoc de ofertă negativ. Este legat de țările în care s-a simțit acest șoc negativ, o scădere, dacă vreți, legată și de scăderea activității. Este, dacă vreți, o dilemă. Că atunci când apare un șoc de cerere, este și o șoc de uh, prețuri. Deci, situația cea mai tristă este tocmai în această situație atunci când avem un șoc de ofertă negativ, ceea ce complică și mai mult lucrurile. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră ați vorbit despre șocul de ofertă. Deci atunci când apare acest șoc de ofertă negativ, este o situație cu totul neconfortabilă și deci apare și o dilemă. Următoarea problemă este de a ști dacă acest șoc de ofertă negativ este de dată lungă sau permanent sau tranzitoriu se poate să implice un, o pierdere la nivelul uh, de viață în țările consumatoare, de exemplu. În anumite situații este o situație bună pentru țările producătoare de materii prime, dar această pierdere de nivel de trai care apare în termeni de simt negativ, va fi oare acceptată de populație în ansamblu său, da sau nu? Uh, atunci vorbim tocmai despre ideea mecanismului de transmisie a acestui șoc a efectelor secundare care încearcă să fie transmise în comportamentul prețurilor. Deci, practic, trebuie să privim mai ales dacă șocul este permanent sau tranzitoriu și, în al doilea rând, trebuie văzut dacă uh, putem fi foarte uh, vigilenți în legătură cu comportamentul de anticipare a inflației reflectat în celelalte costuri din economie, salarii, dar și în general uh, comportamentul prețurilor în economie. Puteți să mai puneți și un alt diagnostic după aceea, care este și el la rândul său discutabil și care se referă la rata de utilizare a capacității de producție în general. Deci este o marjă enormă neutilizate de capacități de producție și, bineînțeles, față de această marjă trebuie să avem uh, diverse politici, fie ele monetare sau altfel. Este unul, dacă vreți, dintre aspectele, după părerea mea, de care depinde în țări în general și mai ales în marile țări, dar și în câteva țări mai mici, unde există sentimentul că rata de utilizare a capacităților de producție uh, este deja foarte înaltă în acest stadiu al ciclului economic. Vă rog de să vă uitați la situația din diferite țări mari, cum ar fi Germania, de exemplu, dar și țări mai mici ca Belgia, și veți vedea că marja disponibilă este mult mai puțin mare decât s-ar putea crede. Rămâne să discutăm însă, iar ultimul punct, nu mai amintesc bine, cred că ultimul punct se referea, da, da, se, se referea la această rată de utilizare a capacităților de producție. Da, ai de ajuns. Oricum, mai era ceva, dar precum vedeți, uh, atunci când există un șoc de ofertă negativ, trebuie să vedem dacă este acceptat în ansamblu sau dacă este în general aruncat asupra altor aspecte, cum ar fi comportamentul prețurilor. Nu avem un răspuns clar, nu știm dacă șocul este permanent sau nu, nu știm dacă reacția va fi de acceptare sau nu, practic, chiar dacă și dumneavoastră sunteți de acord cu mine, chiar dacă nu, o prelungirea perioadei de aplicare unei rate mici de zero, să zicem, comportă niște implicații negative uneori în legătură cu adoptarea de riscuri. Ni se reproșează și nouă și Statelor Unite și în general statelor industrializate că ducem o politică monetară curată foarte joasă pentru o perioadă scurtă nu e nicio problemă, dar pentru o perioadă mai lungă atunci apar niște probleme deoarece pufta pentru risc este stimulată și așa banii caută să se adune în buzunarele în care riscurile sunt între ghilimele mai puțin ridicate. Multe țări, deci, în dezvoltare primesc niște uh, bani în căutare de randament și asta creează niște presiuni asupra activelor financiare. Politicile monetare cu rată foarte uh, joasă trebuie normalizate. Uh, deci evaluarea globală este complicat de făcut și înțeleg foarte bine de ce sunt discuții pe această temă. Președinta, mulțumesc foarte mult. Următoarea întrebare o va pune Wolf Klintz și apoi chei de la ECR. Aș vrea să rog însă pe Gay Mitchell să pună întrebarea pentru că trebuie să meargă în altă parte, da? Domnule Prat, criza financiară a arătat că Banca Centrală Europeană, ca și alte bănci centrale, uh, e importantă nu doar pentru stabilitatea valorii monetare, ci și pentru stabilitatea sistemului financiar în întregimea sa. Și a încercat, într-adevăr, să se achite de această responsabilitate prin măsuri neconvenționale, uh, dar în uh, colaborare foarte strânsă cu băncile centrale. Și a devenit foarte clar că independența băncii centrale a fost limitată. Deci, întrebarea mea se întreabă dacă nu ar, se referă la faptul că poate că ar fi bine să se treacă în statutul băncii faptul că ea este responsabilă nu doar pentru stabilitatea prețurilor, ci și pentru întregul sistem financiar. În al doilea rând, Grecia va acumula 150-155% datorie față de PIB. Andrei Sapi, pe care îl cunoașteți, și alți colegi au uh, au cercetat uh, aceste, această situație și chiar în cele mai optimiste scenarii această uh, datorie nu va putea fi achitată. Și vreau să vă întreb dacă se poate face, eventual se poate reduce această îndatorare a Greciei prin procedura așa numită haircut până undeva la 100% pentru a porni apoi lucrurile de la zero. Mulțumesc. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, nu sunt de acord cu dumneavoastră. O să dau răspunsul clasic pe care îl aveți într-un astfel de cadru, însă cred că avem un program foarte puternic, avem, s-au făcut multe eforturi, am văzut, am fost îngrijat și am discutat acest lucru recent. Cred că este nevoie de timp și asta s-a acordat prin prelungirea programului. Am constatat în alte țări că uh, o datorie mare în raport cu uh, PIB-ul în trecut uh, a dus la excedente primare, ceea ce nu este realist în cazul Greciei. Însă aveți dreptate. Principala problemă legată de Grecia este creștere creșterea. Creșterea nominală va fi oare suficientă astfel încât datoria să poată să fie acord, a, rambursată? A doua parte a răspunsului, întrebarea legată de externalitățile restructurării datoriei. Vă supun atenție acest lucru și cred că știți, trebuie să ne gândim foarte atent la implicații uh, care vor fi externalitățile unei uh, neplăți, neîndeplinire uh, a condițiilor uh, de plată. Uh, sigur că vor fi limitate în comparație cu situația pe care o descrieți. Uh, avem o altă părere și asta este și punctul meu de vedere, trebuie să dăm o șansă programului din Grecia, care este foarte dur însă țara este foarte angajată să facă acest lucru. Deci trebuie să le dăm o șansă și nu să le spunem nu o să reușiți uh, niciodată și trebuie să faceți o restructurare a datoriei care nu este uh, deloc ușoară. În legătură cu cealaltă întrebare, cred că este o adevărată uh, provocare, așa cum am spus-o și domnul Langen uh, a ridicat în uh, discuție această problemă. E o problemă reală. Cred că putem să reconciliem în cadrul monetar analiza uh, BCE-ului. A spus că avem această abordare în doi uh, piloni. Cred că în al doilea pilon nu l-am folosit îndeajuns. Dacă este vorba de masa monetară într-o o perioadă care precedă o criză financiară, este clar că astfel de informații în viitor trebuie folosite în cadrul monetar. Dar mergeți un pas și mai departe. Spuneți, oare ar trebui să redefinim mandatul? Și spun clar, nu. Cred că asta ar fi extrem de periculos, pentru că atunci când avem de-a face cu stabilitatea financiară, sunt multe autorități implicate și, în final, miniștrii de finanță sunt cei care hotărăsc, pentru că e vorba de uh, banii contribuabilor, restructurarea datoriei. Toate acestea sunt uh, decizii uh, de natură uh, politică și în uh, context uh, instituțional, uh, atunci când definești un mandat, responsabilitățile pot să nu fie foarte clare. Cred că ceea ce avem astăzi dă suficientă marjă de manevră în ceea ce privește stabilitatea financiară, dar felul în care privim stabilitatea prețurilor trebuie să fie un mod Uh, foarte uh, concentrat pe viitor. Cred că este important că a spus aceste întrebări ca bancă sau ca bancher central trebuie să ai informații din partea supra, autorităților de supraveghere. Unor este simplu pentru că băncile centrale sunt și supraveghetori ai băncilor. Deci informațiile uh, pot fi uh, împărtășite în ceea ce privește politicile monetare. Uh, dar acesta nu este și cazul BCE-ului, care nu are responsabilitatea supravegherii directe a băncilor, ceea ce este ok. Problema o reprezintă accesul la informații, înțelegerea uh, comportamentului sistemului financiar este cheie. Trebuie să existe informații și uh, asta avem în uh, vedere să facem. Thank mulțumesc, Gay. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea uh, să vorbesc înainte. Mi se pare extraordinar că singurii uh, cei care au responsabilitate sunt uh, contribuabilii, nu uh, BCE-ul care a contribuit la această problemă. Uh, de două, doi ani și jumătate încoace am vorbit de această umflare a, uh, a activelor și am spus-o și uh, domnului Trișe. Contribuabilii sunt cei care poartă povara, nu autoritățile guvernamentale am, am uh, sărit de la 30% la 120% rata de îndatorare și factura este plătită de contribuabil. În aceste uh, împrejurări, mi se pare de neconceput ca uh, ministrul de finanțe a unei uh, uh, țări mari care are un uh, o taxă pe profit de două, două treimi din PIB-ul Irlandei, să spun așa ceva. Nu acceptăm acest lucru și nu știu unde s-a dus egalitatea, uh, libertatea și fraternitatea. acceptați că nu este în interesul Uniunii Europene să ceară unui stat membru să poarte o povară pe care nu poate să o ducă și povara administrativă uh, a Irlandei ar putea să rupă Camila. Înțeleg uh, situația. Sunt uh, aici pentru o funcție în calitate de bancher central, sunt gata să discutăm uh, împreună această situație, dar în calitate de bancher central nu am putut să vă urmăresc argumentația în ceea ce privește responsabilitatea BCE-ului în generarea unei astfel de uh, situații. Sigur, în general, uh, cei de la băncile centrale ar trebui să urmărească ciclul financiar mai atent decât au făcut-o. Și aceasta este responsabilitatea bancherilor bancherilor uh, centrali peste, peste tot. Uh, urmărim uh, ciclul comercial, dar nu și pe cel financiar. Ați vorbit despre fragilitatea uh, băncilor în uh, uh, Irlanda, dar asta nu este responsabilitatea băncii centrale europene. Așa cum am spus, uh, inflația de active. Probabil că ar fi trebuit să urmărim mai atent ciclul financiar, însă inflația prețurilor activelor în unele țări, uh, nu în toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci fiecare are o responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă astăzi. Dar uh, cred că um, ierarhizarea acestor responsabilități este diferită și în ceea ce privește, în ceea ce privește povara pe care se cere să o uh, poarte un stat pe umerii să-i acceptați că este prea mare? Nu știu care este limita acestei poveri. Este foarte greu să spun uh, indirect. Înțeleg uh, greutățile prin care trece uh, țara noastră. Știu că e ușor de spus după ce a izbucnit criza, însă colegii din băncile centrale s-au aplecat acestei asupra acestei uh, probleme și au spus cum putem să avem o rezoluție solidă care să evite o astfel de uh, problemă. Sectorul financiar a avut posibilitatea să uh, se dezvolte liber fără existența unui mecanism de rezolvare unor astfel de probleme. Dar cum procedezi în situația actuală? Uh, probabil că uh, factorii politici sunt uh, cei care trebuie să hotărească. Însă, într-adevăr, este o tragedie. Aveți dreptate. Președinta, mulțumesc. K. Mulțumesc, doamnă președintă. Pun întrebarea uh, în numele lui Vicky Ford, care a trebuit să meargă în altă comisie să prezinte un raport. bc ul deține Uh, uh, mare parte din datoria publică în anumite uh, state. Care sunt punctele noastre de vedere în legătură cu prezentul și viitorul CDS-urilor? Sunt două întrebări, de fapt, pe care mi a spus. În primul rând, este adevărat că expunerea în țări care uh, înfruntă dificultăți este mare. Însă să nu uitați că cea mai mare parte a expunerii uh, are nevoie de ceea ce numim un double default, pentru că, așa cum am menționat uh, în uh, prezentarea mea introductivă la Rezerva Federală, uh, Uh, important este garanția pe care uh, o ai uh, pentru furnizarea de lichidități. Deci e vorba de acest double default, ceea ce nu este cazul atunci când cumperi direct de pe piață. A doua întrebare legată de CDS-uri. În întrebările înscris pe care le-am primit, a fost o întrebare din partea verzilor în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare, TTF. Dacă vă uitați la răspunsurile în scris, am uh, vorbit despre uh, prețul de descoperire a prețurilor în mecanismele financiare, cum se formează prețurile și piața CDS-urilor este o parte a acestui mecanism de descoperire a uh, prețurilor. Dacă piața funcționează corect din punct de vedere al semnalelor pe care le trimite, putem să includem în această discuție crearea prețurilor piața CDS-urilor are nevoie de mai multă transparență și, de asemenea, trebuie să încercăm uh, să aducem și piețele uh, secundare uh, să facă activitățile de compensare într-o instituție centrală. Însă, așa cum am spus la răspunsul anterior, termenele pe care le avem 2012 uh, sunt uh, destul de strânse, însă trebuie să facem acest lucru. În uh, ceea ce privește CDS-urile, știu că Parlamentul dorește pentru împrumuturile suverane să se interzică vânzările short, dar nu sunt convins de asta. Președinta, mulțumesc uh, Verzi, Ani? Sharon. Mulțumesc domnului Prat. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Mă incitea să vă mai pun o întrebare necesară trebuie să acționăm pentru reducerea datorilor, dar uh, măsurile foarte severe practic conduc la recesiune și nu creează un excedent care să permită rezolvarea problemei datoriilor. Pentru mine e o problemă adevărată. Este vorba de uh, reducerea datoriilor, numai în cazul Greciei. Vreau să pun o întrebare. Ce credeți dumneavoastră despre uh, ideea despre care se discută, s-a discutat și înainte de Consiliul European, nu s-a luat nicio decizie. Practic este vorba de a oferi o posibilitate a mecanismului permanent de securitate sau fondului provizoriu de ajutor, de ajutor să cumpere titluri pe piața secundară, ceea ce face Banca Centrală Europeană acum, în cadrul ajutorului pentru lichidități și să uh, se ofere uh, o rată mai scăzută a interesului a dobânzilor pentru țările care ar putea cumpăra aceste uh, acțiuni. Nu sunt direct implicat în discuțiile recente, însă dacă am înțeleg, am înțeles bine comunicările colegilor mei din sistemul băncilor centrale, trebuie să se dea uh, mecanismului de stabilitate cât mai multă flexibilitate în funcționarea sa din punctul de vedere al instrumentelor. Uh, personal, cred că trebuie să facem o diferențiere într-un, între un fond uh, care cumpără direct de pe piața extrabursieră și dă credite unei țări pentru ca aceasta să facă acest lucru. Sunt pentru a doua variantă, pentru că e mai bine să dai credit unei țări pentru că aceasta să cumpere. Dacă faci asta, volumul de expunere către împrumutator, ă, volumul de finanțare va fi mai mare decât cel pe care l-ai. Răscumpărarea datoriei la care asistăm pe piața privată este un lucru care se întâmplă în sectorul privat. Ă, atunci când companiile sunt în dificultate sau am văzut asta și în cazul ă, băncilor acestea ideea uh, uh, faptul că unii vânzători în dificultate doresc să scape de acele active. Problema este să privim care este prețul cumpărătorului și dacă începi să cumperi, trebuie să vezi în ce măsură va reacționa piața și să spui, iată, aici este uh, un uh, plafon și uh, să ridic acest plafon mai sus. Deci problema pro, uh, expunerii uh, fondurilor e greu să găsești uh, bani dacă împrumuți bani pentru a cumpăra. Trebuie să fii foarte atent și vă spun o dată nu sunt direct implicat. Cred că ideea este să ne asigurăm în ce condiții, acest lucru nu a fost stabilit, să ne asigurăm că fondul de stabilitate are o gamă mare de instrumente și uh, la asta s-a referit media din câte înțeleg eu. Mulțumesc, Ole. Mulțumesc, domnule Prat. Am două întrebări. Una este foarte ușor de răspuns, numai cu da sau nu. Și colega Ani Podimata a pus această întrebare. Am citit răspunsurile pe care le-ați dat. Credeți că a fost o decizie înțeleaptă în Parlament săptămâna trecută că am dorit introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare? Credeți că e o decizie înțeleaptă? Nu sunt o persoană care să dea răspunsuri prin da și nu, dar dați-mi voie să vă spun următoarele am răspuns că nu sunt convins. Nu vreau să vă judec în Parlament uh, de hotările pe care le adoptați, însă nu sunt convins încă. Însă aș dori să adaug că am citit uh, documentele uh, care au fost elaborate în această comisie și mi s-a părut interesant, deși nu sunt convins. Mi se par interesante. Însă dacă înțeleg uh, bine propunerea, este să cereți uh, comisiei să uh, elaboreze un studiu de fezabilitate. Problema mea nu sunt taxele și impozitele, ci Ceea ce mă preocupă este ca această taxă să reducă volatilitatea prețurilor activelor și uh, creșterile uh, excepționale ale prețurilor în anumite condiții, ceea ce ar, fi, uh, ar avea un, un impact uh, negativ. Nu uh, văd uh, de ce nu putem să analizăm în continuare această problemă. Sigur, nu e o întrebare. Asta a fost întrebarea ușoară Uh, poate că sunteți liberal și ezitați. Cred că nu putem să avem vreo ședință în zilele acestea fără să luăm în considerare și ceea ce se întâmplă în Japonia. Aș dori să știu cum credeți că va afecta acest lucru Europa și politica monetară din Europa, previziunile privind inflația și privind rata dobânzii. Pentru că cred că acestea sunt elementele cheie în momentul de față. Aș dori să uh, intrați puțin în detalii, dacă se poate. Mulțumesc. Vorbim aici despre o tragedie care încă nu e încheiată, deci e foarte dificil, dacă mă uit la prețurile pe bursă și la comentariile analiștilor, cred că uh, e o situație foarte dificilă uh, în care e greu să te miști. Dar mi-aduc aminte cum a fost în, după uh, 11 septembrie 2001, uh, când a trebuit să intervenim imediat, să vedem ce putem să facem în ciuda tragediei care se desfășura. Una dintre măsurile pe care le-am luat în ultimele zile a fost să ne asigurăm că toate infrastructurile funcționează corect în Japonia. De exemplu, una dintre responsabilitățile mele este aceea de a discuta un sistem de reglemente în care băncile din Japonia cumpără și vândă uh, valori mobiliare. mobiliare. Uh, am vrut să ne asigurăm, am intrat imediat uh, în legătură cu uh, colegii noștri de acolo, uh, cu cei care lucrează în uh, sistemul uh, plăților și reglementelor și care sistemul a continuat să funcționeze uh, în mod satisfăcător și în continuare păstrăm legătura constant pentru a ști care este situația. În ceea ce privește implicațiile mai uh, extinse, e foarte greu să știm. Primul lucru la care ne gândim este energia. Uh, care va fi implica, care va fi efectul cu privire la aprovizionarea cu energie. Știm discuția din Germania și din alte țări cu, pe marginea problemei producerii de energie electrică. Al doilea, rând care, al doilea lucru care îmi vine în minte imediat este legat de incertitudine, pentru că sunt și alte surse de incertitudine în lume. Să ne gândim la Orientul Mijlociu și la altele. Faptul că încă nu am depășit criza financiară, încă nu am ajuns la o situație normală, deci acesta este încă un motiv de îngrijorare, de incertitudine și trebuie să vedem cum va evolua situația. Dacă, ne, dacă comparăm situația cu cea din, cu, a cutremurului din 1995, nu știu dacă putem să o comparăm, pentru că situația de astăzi încă nu e încheiată. Catastrofa e în desfășurare în continuare. Dacă ne uităm la situația precedentă, vedem că uh, producția cad, scade foarte brusc și apoi crește pentru că trebuie reconstruit uh, totul. Și prețurile la bursă au reacționat exact la fel. Inițial au uh, scăzut foarte tare, apoi au, s-au ridicat. E, uh, sunt posibile, sigur, mai multe scenarii, dar eu încă nu pot să evaluez în întregime situația. Datoria publică din Japonia e un alt lucru la care mă gândesc. Bine, Va trebui să fim puțin, puțin mai disciplinați, să respectăm mai bine timpul. Următoarea întrebare vine din partea lui Jose. Parlamentul Da, doamna președinte, o precizare, vă rog. Sunt doi ani deja de când uh, Parlamentul cere comisiei să-i se trimită o propunere în legătură cu mecanismul de uh, soluționare a crizelor bancare. Comisia se face că nu știe despre ce e vorba și iată unde am ajuns să punem din nou o întrebare pentru a vedea dacă se accelerează mersul lucrurilor sau nu. O întrebare acum. După adoptarea de către Consiliul European a posibilității ca mecanismul permanent să cumpere datorii suverane pe piața secundară, credeți că Banca Centrală Europeană poate sau trebuie să continue să cumpere aceste datorii suverane pe piețele secundare sau ar putea să continue să împrumute bani statelor membre pentru ca acestea, la rândul lor, să uh, cumpere respectivele uh, măsuri. Emisia comună de obligațiuni europene are ea o uh, limită care pune în pericol finanțele publice? Mă întreb dacă nu se semene oarecum cu piața americană care este ceva mai lichidă și deci să facă să crească cererea de euro. Ce înseamnă reducerea în privința costurilor emisiilor? Dacă s-a pus la punct ceva în acest domeniu. Mulțumesc, mi s-a cerut să răspund foarte pe scurt și aceasta este o întrebare dificilă. În primul rând, în ceea ce privește mecanismul pentru soluționarea crizei, aveți dreptate. În întregul cadru de reglementare nu am făcut progrese prea mari în această direcție. Chiar dacă ne gândim la situația băncilor, uh, nu, nu se întâmplă foarte multe lucruri concrete. Dacă ne uităm la autoritatea bancară europeană care abia își începe activitatea, uh, soluționarea situației, reglementarea situației băncilor ar trebui să fie prioritatea cheie și cred că Comisia a făcut mari eforturi dar deocamdată voință politică altundeva nu prea există. Acesta este o chestiune cheie și cred că plătim acum prețul pentru faptul că nu am fost pregătiți pentru această criză și în continuare nu învățăm suficient din aceasta. Sunt întru totul de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră. Această prioritate cheie. În al doilea rând, nu cred că Banca Centrală Europeană ar trebui să uh, acorde credite pentru, a, pentru achiziții pe piața secundară. Deci răspunsul meu este nu. Dacă se cumpere ea însăși, Un vorbitor a intervenit fără microfon. Dar nu știu cum ar funcționa mecanismul primar, spune domnul Prat. Nu știu care ar fi condițiile, e foarte neclară situația. Vreau să repet ceea ce am spus, și anume Banca Centrală Europeană nu e menită pentru a face achiziții pe piața secundară, decât pentru o foarte scurtă perioadă de timp, atunci când mecanismul de transmisie nu funcționează, dar uh, pe termen lung problema trebuie să fie abordată dintr-un alt unghi. De aceea avem această discuție. Înțeleg că e foarte dificil să rezolve aceste probleme. A treia întrebare privind euroobligațiunile. Din nou, în principiu, și poate că într-o zi va deveni și realitate. Vom avea aceste instrumente, vom avea o piață mai lichidă, nu știu câte puncte de bază vom avea în minus, pentru că avem o piață mai lichidă. Anumite țări ar putea să aibă uh, valori mai ridicate din cauza anumitor uh, probleme uh, în Germania, de exemplu, acum uh, rata dobânzii pe termen lung este foarte scăzută, dar cred că nu se poate intra în, într-un astfel de sistem dacă mecanismele tale de stimulare nu sunt cele bune. Deci dacă ai o emisiune de obligațiuni, ai nevoie de mecanisme de solidaritate. Nu poți să iei astfel de măsuri in abstracto fără să ai un cadru foarte clar, fără să ai niște stimulente foarte clare. Știu că sunt unii care eh, discută despre aceste obligațiuni albastre, roșii și așa mai departe. Discuțiile sunt importante, dar condițiile nu sunt încă eh, propice, cred eu. Dar e important să continuăm această discuție pentru că trebuie să avem o abordare vizionară, într-adevăr. Dar momentul eh, nu e potrivit, pentru că nu avem toate răspunsurile. Mulțumesc, mai avem două întrebări, Elisa și apoi Astrid. Un um prazer tê-lo entre nós a minha... Mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere pentru noi să vă ascultăm. Iată întrebarea pe care voiam să o pun. În ceea ce ne privește noi, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor, avem dificultăți și atunci când trebuie să le răspundem la întrebarea cum este posibil oare să se dezbată în mod deschis despre falimentul unor țări din zona euro în timp ce Europa nu a reușit să rezolve problemele marilor țări, dar și a țărilor mai mici, uh, cu băncile acestor țări care s-au instalat acolo unde s-au instalat. Deci aș fi dorit să aflu răspunsul dumneavoastră dezvoltat puțin cu privire la rolul pe care Banca Centrală Europeană poate să-l țină și nu e vorba numai de riscul sistemic, pentru că este vorba de multe lucruri care rămân de făcut și acestea sunt întrebări care ne preocupă. Am putut beneficia de contribuția dumneavoastră în calitate de expert la audierea care s-a organizat, iar la Parlamentul European noi propunem să se facă niște eforturi pentru rezolvarea crizei uh, bancare. În acest moment, propunerea Comisiei se referă la crearea unor serii de fonduri naționale și nu e vorba de un fond european este un pas micuț, dar care uh, merge împotriva așteptărilor noastre. Dacă ne gândim la uh, hotărârile din data de 11 luna trecută și citez aici textul rezoluției uh, șefilor de stat și de guvern, Trebuie să asigurăm că uh, trebuie să existe reguli pentru orice bancă care dovedește a fi vulnerabilă stress tests. E repet, este vorba despre uh, o reacție la faimosul text și se continuă că pentru a se consolida stabilitatea financiară, statele membre se uh, oferă să instituie niște măsuri în sensul achiului comunitar. Or, asta nu va rezolva uh, problema cea mare și de altfel și problema din Irlanda este o, o oglindire a acestei realități. Sunt cât se poate de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră. Am dat parțial răspunsul și anume că nu am făcut mari progrese într-o privință cheie uh, Înțeleg că trebuie să fiu cât se poate de succint. Uh, celălalt punct, atunci când discutăm această chestiune foarte uh, delegată a supravegherii sistemului uh, financiar, așa cum ați spus, în vremuri liniștite, în vremuri de pace. Aș vrea să văd că acest lucru funcționează în vremuri normale, atunci când lucrurile se normalizează. Uh, în trecut însă a fost foarte greu să se transmită un semnal uh, foarte clar în legătură cu bule uh, imobiliare, prețul activelor și așa mai departe. Era o comisie specială în BCE care se ocupa de astfel de probleme. Și atunci când era vorba de excese, uh, identificam o țară unde existau astfel de excese și, de obicei, un reprezentant al țării respective uh, lua apărarea uh, țării din care provenea și spunea, e bine, situația nu este atât de gravă pe cât pare. Uh, ar trebui să existe o autoritate care să transmită uh, semnale independente. Și, repet, e vorba de uh, vremuri normale. Uh, este foarte greu ca o autoritate dintr-un stat anume să spune, uite, uh, asistăm uh, la o creștere a prețurilor și trebuie să luăm măsuri aici. Uh, acest lucru este cu atât mai dificil în împrejurări excepționale. Trebuie să vedem cum vor funcționa lucrurile. Aceasta este una dintre provocări. Problema rezolvării Cred că mult s-a făcut în această privință, însă e vorba aici de rezistența uh, sistemului care nu este uh, suficient analizată astăzi. Se vorbește despre cerințele de capital, cerințele de lichidități, de lichidități dar nu o discutăm uh, foarte mult modul în care este concepută o instituție. Uh, Uh, discuțiile nu sunt uh, avansate nici în acest uh, cadru, cu excepția CCP-urilor. Și cadrul acesta de rezolvare, aveți dreptate, nu s-au făcut progrese. Dar nu dau vina pe comisie aici. De la începutul crizei, comisia a făcut eforturi în această direcție. Îmi cer scuze, nu acuz uh, uh, Comisia, dar spun că ne mișcăm de la o soluție europeană la o soluție fragmentată în diferite țări și acest lucru e periculos. Da, ați menționat posibilitatea unui fond european care să intervină în bănci. Am uh, fost în grupul de lucru cu Comisia pe această temă. La început a existat o mare disponibilitate. S-a spus că băncile vor plăti o sumă care o să meargă uh, în acest fond, dar nu mai uh, există. Apoi uh, impozitarea pentru cheltuielile curente, după care Chestiunea a ajuns la nivel național, unde s-a spus că uh, există o fiscalitate oricum prea mare în cazul băncilor și nu mai e nevoie de acest lucru. Uh, dar pot să confirm ceea ce a spus dumneavoastră. Președinta, ultima întrebare, Astrid. Mulțumim, doamna președintă. Domnul Trișenea uh, avertizat chiar aici în legătură cu introducerea unor taxe pe tranzacțiile financiare numai la nivelul Uniunii Europene și mai ales la nivelul zonei euro. Domnia sa a condamnat de altfel de-a lungul anilor uh, sistemul de adaptare automat a salariilor la, uh, index, la indicele de creștere a vieții și sunteți de acord cu uh, Trișe? Bineînțeles Mulțumim pentru cele două întrebări în legătură cu uh, taxa pe tranzacții. Doamnă Cred că trebuie să fie studiată problema, dar v-am exprimat opinia mea, nu cred că uh, asta va rezolva problema care ne interesează, e vorba de mecanismul prețurilor pe piața financiară, deci excesul de volatilitate care se poate constata acum cu anumite prețuri care își depășesc în mod manifest valoarea fundamentală, nu mă face să cred că uh, o modificare în acest sens va fi posibilă. Și o altă problemă abordată la Parlament este soluția care s-ar putea da, o rețetă dacă vreți. În ceea ce mă privește ca bancher central, calitatea documentelor, din acest punct de vedere, este mult îmbunătățită, dezbaterea a devenit ceva mai profesionistă decât acum, să zicem, 10 ani și mai cred de asemenea că merită să încercăm, cel puțin în anumite cazuri, v-am exprimat și deja scepticismul meu, uh, în legătură cu funcționarea prețurilor pe piață. Nu cred că se va îmbunătăți acest mecanism de funcționare a prețurilor pe piața activelor. Cealaltă întrebare se referă la indexare. Este o, delicat, o întrebare foarte delicată în țara mea. Cred că ceea ce este extrem de important este tocmai să fim siguri că nu există niște mecanisme eh, de prețuri administrate, de exemplu ceea ce ar face că atunci când apare un șoc, un șoc de ofertă, ca cel menționat, de ofertă negativă cu privire la prețul uh, materiilor prime, de exemplu, să apară niște mecanisme instituționale care să facă în așa fel încât șocul respectiv să protejeze un anumit număr de participanți la piață, să zicem oamenii care își primesc salariul indexat în față, vis-a-vis de ceilalți și care să-i protejeze față de acest șoc de ofertă negativ, ceea ce este o sărăcire a țării respective perspective. Este greu de acceptat ca o anumită parte din, uh, din participanți să fie protejați. Nu e vorba numai de salarii aici, e vorba și de întreprinderi care au poziții inter, importante și care își repercutează pe prețul de vânzare șocul de ofertă negativ. Mecanismul de indexare intre chiar în această sferă. Deci în Belgia întrucât uh, am avut un uh, mecanism de indexare și în Marea Ducată a Luxemburgului de asemenea a existat un asemenea mecanism cu ocazia primului șoc petrolier, dar care a fost extrem de negativ pentru că a încercat să protejeze o parte a populației, dar cealaltă parte a aparatului productiv a trebuit să suporte efectele șocului negativ. Deci în Belgia am schimbat mecanismul de indexare pentru a încerca să izolăm acest mecanism al șocurilor de ofertă negativ. După părerea mea, personală, mecanismul de indexare din Belgia nu este suficient de robust față de șocurile de oferte negative. Și există în Belgia o discuție în acest sens cu privire la revederea mecanismului de indexare pentru a vedea în ce măsură, atunci când apare un șoc de ofertă negativ, mai ales la materii prime, acest mecanism de indexare repercutează mai mult sau mai puțin uh, repede șocul în uh, costurile suportate de întreprinderi asta are totdeauna legătură cu efectele de ordin secund, în legătură cu mecanismele instituționale referitoare la șocul negativ care se repercutează în uh, costuri prin indexare. Încercăm să neutralizăm o parte din aceste șocuri negative, de exemplu neutralizarea prețurilor tutunului, pentru că uh, s-au crescut uh, salariile și asta era o reflectare a creșterii accizelor, dar întrebarea este dacă nu cumva e cazul să neutralizăm altceva sau mai curând așa cum spune Jean-Claude Trichet, să suprimăm cu totul mecanismul de indexare. Adevărat că atunci când, mecanism, când prețurile cresc foarte repede și mecanismele nu funcționează. Vedeți uh, nivelul de inflație care a ajuns să fie în Belgia mai mare decât în țările celelalte. Dar nu e vorba numai de mecanismul de indexare, mai este vorba și de funcționarea concurențială a economiei, adică prețurile administrate sau pozițiile de concurență ori de uh, puterea prețurilor pe uh, piață practicate de anumiți actori. Iată, dacă vreți, ansamblul și la nivelul indexării, nu numai indexării, dar și la nivelul indexării. Okay, thank you very much. That's the end. Președinta, mulțumesc. Aici a. Am uh, finalizat uh, secțiunea întrebări și răspunsuri. Uh, o să avem discuții în spatele ușilor închise între membrii.